solicitat din partea, a primit din partea Consiliului o poziție în prima lectură. Este vorba de uh, regulamentul privind gestionarea durabilă a flotelor de pescuit uh, extern.